Trecem acum la alegerea unui vicepreședinte în sensul articolelor 15, 17 și 20 din regulament. Am primit următoarele candidaturi. Întâi de toate, domnul Fabio Masio Castaldo, care a acceptat candidatura și a fost propusă și candidatura doamnei Amelia Temmachi. Candidații mi-au spus că sunt de acord cu candidatura. Vom trece la vot. Vom avea vot electronic secret și pentru a înțelege mai clar cum funcționează sistemul de vot, vom face o primă rundă de vot test. După deschiderea votului, pe ecran veți avea mm, următoarele informații. Obiectul acestui vot, lista candidaților, deci numele, Trebuie să alegeți numele candidatului pe care îl doriți. puteți folosi cursorul pentru a vă deplasa în sus sau în jos pe ecran și odată ce va fi identificat ecran, candidatul pe care doriți să-l alegeți cu ajutorul cursorului, veți putea face alegerea. Dacă doriți să vă abțineți, pentru că am fost întrebat, trebuie să apăsați pe butonul central, cel pentru abținere. În momentul respectiv se va aprinde luminița albastră care arată că ați participat la vot și că v-ați abținut. Deci abținerea este posibilă. Puteți de asemenea și să nu votați, să alegeți să nu votați. vă propunem pe Monserrat Cabaye la vot și pe doamna Migueles Johnson, contracandidat. Asta pentru testul de vot. Haideți să începem, deci, procedura aceasta test. Selectați numele pe care doriți să-l votați. Vedeți că avem pe ecran Election Test. Deci avem o sesiune de vot test Alegeți între Monserrat Caballé și Julia Migenes Johnson. Folosiți cursorul pentru a vă deplasa în sus sau în jos pe numele pe care doriți să-l alegeți, după care apăsați pe plus odată ce numele pe care l-ați ales a devenit roșu sau portocaliu. S-a deschis votul de test. A votat toată lumea? Încă o dată, a votat toată lumea? Dacă da, atunci se închide votul, s-a închis votul. Frau hat... Și cu o majoritate covârșitoare a fost arat aleasă doamna Monserrat Cabaet cu 309 voturi. <laughs> Ce? Herr Lucke, wollen Sie auch kandidieren? Și dumneavoastră vreți să candidați? Vă rog. Aber ich möchte bitten, dass die beiden Kandidaten sich ganz kurz vor Nu sunt candidat, însă aș vori ca cei doi candidați uh, să se prezinte, pentru că nu-i cunosc, a doua candidată mai ales. Președintele, domnule Luca, acest lucru nu este prevăzut uh, prin regulament. Alegerile au loc fără prezentarea candidaților. Dar am luat act de dorința dumneavoastră și trecem totuși acum la vot. Vor apărea pe ecran cele două nume. Suspans. Sie sehen, herr castaldo und frau jtteenmäki. domnul castaldo și doamna jtteenmäki. s-a deschis votul. ich frage ob alle abgeordneten abgestimmt haben. a votat toată lumea? Repet, a votat toată lumea? Se pare că da. Nu am reușit să votez așa cum aș fi vrut. Dacă înțeleg bine, nu funcționează aparatul? Dann warten wir. Să așteptăm câteva secunde. Da. Frau Kollegin, vielleicht gehen Sie auf den Platz 251. Der ist frei. Nehmen Sie Ei bine, scoateți uh, cartela de votare și mergeți la alt loc. Puteți să luați uh, locul acela care este rezervat uh, verzilor. Asta nu înseamnă că veți fi foarte departe. Herr Bove, Frau Hautala muss selbst drücken. Also, sehr schön. Domnule Bove, doamna Hautala trebuie să voteze. <laughs> Oricum vă mulțumesc pentru ajutor. Văd că sunteți un expert în tehnologie. A votat acum toată lumea? Bun, atunci închidem votul. Votul s-a închis. ...301 voturi pentru doamna Iatenmeche și 285 pentru celălalt candidat. Este ales așadar doamna Iatenmeche. Bine, da? ich darf der kollegin herzlich gratulieren frau jette. președintele o felicit pe stimata noastră colegă care nu știu dacă mă ascultă nu pot să o felicit dacă nu mă ascultă. Frau Kollegin, herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl und Felicitări, stimată colegă, pentru această alegere. Vă urez bun venit în biroul Parlamentului și sper că vom colabora cât mai bine. Doamnelor și domnilor, în ceea ce privește propunerile conferinței, de președ... conferinței președinților privind uh, calendarul sesiunilor transmise, transmis pe 30 aprilie, nu am primit propuneri de modificare, prin urmare proiectul de calendar se adoptă. Scuzate per il mio raffreddore, passiamo. Îmi cer scuze, sunt puțin răcit, o să trecem la vot. Puțină răbdare, vă rog, ca să rearanjăm sistemul de vot. Începem cu votul pentru raportul STIR. Începem votul, deci. Acordul privind schimburile, dezvoltarea și cooperarea cu Africa de Sud, raportul STIR, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă cu 623 de voturi. Mulțumim și felicitări domnului Steve. Raportul care în Sargentinii privind um, împiedicarea utilizării sistemului financiar pentru spălarea de bani sau în scopul finanțării activităților teroriste. N-am primit uh, amendamente sau propuneri privind poziția Consiliului, se consideră prin urmare adoptată poziția Consiliului. Raportul Kirchhoff-Simon, date însoțitoare, date care însoțesc transferurile de fonduri. Nici aici n-am primit amendamente sau propuneri în ceea ce privește propunerea Consiliului. Prin urmare, se consideră adoptat. Raportul Ziefca. Procedura de, procedurile de insolvență. Nici aici nu există amendamente sau propuneri de modificare, prin urmare se consideră adoptată poziția Consiliului. Acum trecem la raportul Winkler referitor la autocertificarea pentru importatorii anumitor minerale și metale care provin din zonele de conflict și zonele extrem de riscante. Avem amendamentele Comisiei responsabile pe, vlon, pe fond 1.55. Votăm în bloc cu ridicarea mâinii, vă rog. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă 476 de voturi pentru. Amendamentul 7, cu ridicarea mâinii. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Verificăm. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 10. Pe părți, cu ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte, vot cu ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 11. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 12. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 13 cu ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 17. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 28 cu ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 34. Nu era foarte clar rezultatul. Putem face și o verificare dacă vreți pe 28. Haideți să verificăm. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 34. Pentru. Votăm cu ridicarea mâinii. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 35. Votăm cu ridicarea mâinii. Cine este pentru? Vreți să verificăm? Bun, verificăm atunci. Amendamentul 34, s-a deschis votul. 34 verificăm, pentru că a solicitat să verificăm. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 35, cu ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 36 cu ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 37. Votăm prin ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 38. Cu ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Nu? Îmi cer scuze, spune domnul președinte, dar era foarte clar. Putem verifica dacă doriți. 38. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 39 cu ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 40. Vot cu apel nominal. Să deschizi votul. să a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 41, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 50, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 55, vot prin ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 90. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge. Amendamentele 700 și 100, 70 și 111 sunt identice. Votăm cu ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Verificăm cu vot electronic. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 131. Cu ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentele 73, 94, 114 și 132 sunt identice. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge. Amendamentul 60 cu ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentele 74, 95, 115 și 133 sunt identice. Vot cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 154. Vot cu este pentru. Împotrivă. Se adoptă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 61 și 22 devin caduce. Amendamentul 75, 96, 116 și 134 sunt identice. Vot cu apel nominal. Să deschis votul. Votazione. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentele 76, 97, 117 și 135 sunt identice. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentele 76, 98, 118 și 136 cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 155. Vot cu ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Articolo Articolo 2 Articolul 2, amendamentul 25. Articolul 2, amendamentul 25, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Următoarele amendamente devin caduce. Trecem la articolul 2, amendamentul 100D. Vot cu ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? N-a ridicat toată lumea suficient mâna. Verificăm cu vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Articolul 2, amendamentul 138 de vot cu ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 27 este caduc. Articolul 2. Amendamentele 79, 120 și 139, care sunt identice, vot cu ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. Verificăm. S-a deschis votul, verificăm. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 101, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentele 80, 121 și 140 sunt identice. Vot cu ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că ar fi mai bine să verificăm cu vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentele 81, 102, 122 și 141, care sunt identice, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Articolul 3, amendamentele 82, 103, 123 și 142 sunt identice. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 62. Vot cu ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Articolul 3, amendamentele 83, 104, 124 și 143, care sunt identice, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Articolul 3. Avem amendamentul 63 cu ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Articolul 3. Amendamentul 64. Vot cu ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. Amendamentele 84, 105, 125 și 144 sunt identice. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Articolul 4. Aliniatul 1. Cu ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 106 devine caduc. Articolul 6, amendamentul 32. Vot cu ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentele 86 și 127 cu ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 146 cu ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Articolul 6, amendamentul 33D. Cu ridicarea mâinii, cine este pentru? Ridicați, vă rog, mâna. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Articolul 6, amendamentul 147, cu ridicarea mâinii, cine este pentru? Împotrivă abțineri. Aș spune că se adoptă, dar haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Articolul 6, amendamentul 147. Nu, articolul 6. Amendamentul 65. Cine este pentru? Ridicăm mâna. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 148. Cu ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Articolul 7, amendamentul 66. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Articolul 7, amendamentul 67, cu ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Vreți să verificăm? Verificăm cu vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Articolul 7. Amendamentul 42. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentele 87, 108, 128 și 149 sunt identice. Vrea cineva să intervină? Cred că ați făcut o greșeală la 66 și aș vrea să verificăm cu vot electronic. Să verificăm la 66. 66 este... 66 a fost respins. Nu, intervenție din sală. Ați făcut o greșeală și trebuie să verificăm. Mulțumesc, spune domnul președinte, da. Articolul 7, amendamentele 87, 108, 128 și 149, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 129 și 150, tot de la articolul 7, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 107, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 88, vot cu ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Articolul 8, amendamentul 68, vot cu ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 151, cu ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Deschidem votul. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Articolul 12, amendamentul 152, cu ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă? Obțineri? Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Articolul 13, amendamentele 89, 109 și 130 sunt identice, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Articolul 15, amendamentul 54, cu ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 153, cu ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Am uitat să întreb. Aș spune că se respinge, dar verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 110, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 58. Cu ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Anexa 2. Amendamentul 59. Cu ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul 9. Amendamentele 71, 91 și 112 cu apel nominal. Să deschid votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 57 pentru considerentul 11. Cine este pentru? Cu ridicarea mâinii. Împotrivă. Abțineri. Aș spune că se adoptă. Se adoptă. Amendamentul 8 devine caduc. Considerentul 14, amendamentele 72 și 92 și 113, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Considerentul. Amendamentul 93 cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Considerentul 16, amendamentul 20 pe două părți, cu ridicarea mâinii, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cu ridicarea mâinii, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. Amendamentul 69, cu ridicarea mâinii, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. Propunerea comisiei. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Rezoluția legislativă. Cine dorește să intervină? Președintele Comisiei, vă rog. Mi-a facultat. Puteți interveni. Uh, Ilia, de probleme de microfon. Avem o problemă cu microfonul. E, les autres, euh, si vous... Ne marche pas? Nu funcționează microfonul, vă rog. Prego i servizii tehnici di... Aș vrea să rog serviciul tehnic să intervină pentru a-i permite președintelui Comisiei să spună câteva cuvinte. C'è un blackout, președinte. Sunt oprite toate microfoanele, domnule președinte. No. Se ne pas, se ne pas une question Ah, il marche oh, Kollegen. Prego, Presidente. Da, dragi colegi. În urma rezultatelor acestui vot, care sunt foarte diferite de votul din comisie. În conformitate cu regulamentul nostru și al articolului 71.2, aș vrea să cer o scurtă pauză pentru a putea discuta cu raportorii și coordonatorii și pentru a evalua rezultatul acestui vot. Aș dori deci o întrerupere a sesiunii de 5 minute. Vă mulțumesc. Sí, 5 minute. Ah, um, posibil? I am against, why? Allora, eh, scusate colleghi. Dragi colegi, S-a cerut suspendarea reuniunii timp de 5 minute. Domnul președinte a cerut asta. Dacă nu se opune nimeni, am putea relua votul în 5 minute cu indicațiile care vor rezulta în urma acestei scurte consultări de 5 minute. Dacă nu se opune nimeni, se opune cineva? Nu. Facem deci pauza de 5 minute. Ancora due minuti, eh? Încă două minute. Fantastico. onorevoli Aș vrea să vă rog, dragi colegi, să luați loc. Reluăm sesiunea. Domnule președinte Lange, Aș vrea să vă invit, dragi colegi, să luați loc. Mulțumesc. Domnule președinte Moraes. Invito i colleghi a riprendere. Dragi colegi, haideți, vă rog să luați loc pentru a putea relua votul. Președintele Lange a solicitat suspendarea votului. Vă dau cuvântul pentru a ne explica. nun geht es. Dragi colegi, după ce am discutat cu raportorii, raportorii din umbră și coordonatorii, pozițiile sunt divergente în ceea ce privește pasul pe care trebuie să-l facem. Cred însă că plenara ar trebui să decidă și în conformitate cu articolul 61.2 aș vrea să vă rog să nu facem votul final și să începem trialogul. La propunerea Allora, eh, la propunere. Bun. Propunem, propunerea președintelui Lange va fi supusă la vot și anume să amânăm Cine este pentru, vă rog să ridice mâna. Împotrivă. Verificăm cu vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. N-a votat toată lumea? S-a închis votul. Propunerea a fost aprobată cu 343 de voturi da și 331 nu și 9 abțineri. Passiamo ora. Trecem la rezoluție privind cadmiul și utilizarea acestora în aplicațiile pentru iluminarea generală. Propunere de rezoluție din partea patru grupuri politice. Avem aliniatul 5 din textul inițial. Cine este pentru? Cu ridicarea mâinii. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Considerentul F din textul original cu ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Votăm rezoluția în întregime cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu o mare majoritate. Felicitări! Trecem la rezoluția referitoare la alcoolul etilic de origine agricolă. Aici dorește să intervină domnul comisar Avramopoulos, care este și îndreptățit să o facă. Vă rog, aveți cuvântul. Well, I'm not uh, responsible. I just represent the Commission here. Well, the... Da, Comisia dorește să reamintească motivele pentru acest regulament care abrogă celălalt regulament din 2003 în ceea ce privește alcoolul etilic. Comisia a adoptat acest regulament delegat în procesul de mai bună reglementare și a agendei de simplificare. Acest act delegat va înlocui și va elimina povara administrativă pentru operatori și administratori fără să afecteze protecția la frontiere. Aceasta va permite Comisiei să monitorizeze această piață în cadrul UE. La întâlnirea de pe 20 aprilie anul acesta, Consiliul a confirmat că nu are obiecții față de acest regulament delegat al Comisiei și Comisia a făcut o declarație prin care confirma că va continua să colecteze datele necesare pentru monitorizarea acestei piețe, acordând o atenție deosebite importurile care nu sunt supuse taxării. Comisia invită Parlamentul European să respingă moțiunea de cenzură față de acest regulament delegat și aceasta va permite publicarea regulamentului în jurnalul oficial al UE și va permite intrarea sa în vigoare. Aceasta este o oportunitate pentru Parlamentul European pentru a se alinia cu obiectivele de reducere a poverii administrative și birocratice pentru companiile europene și o simplificare a legislației europene, astfel încât cele trei instituții să respecte angajamentele pe care și le-au asumat împreună. Comisia își confirmă angajamentul pentru o agendă de mai bună reglementare, așa cum arată și pachetul de mai bună reglementare care a fost adoptat. Mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar, și supunem acum la vot propunerea de rezoluție a Comisiei pentru agricultură, considerentul la amendamentul 1, cu ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Considerentul B, amendamentul 2, cu ridicarea mâinii, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Considerentul C, amendamentul 3, cu ridicarea mâinii, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Supunem la vot rezoluția în întregime. Vot cu ridicarea mâinii. Cine este pentru? împotrivă, abțineri. E nevoie aici să avem majoritatea membrilor Parlamentului, de aceea e bine să facem o verificare, să deschide votul. S-a închis votul. Cu mare majoritate se adoptă felicitări. Risoluțiune. Acum, concediul de maternitate, propunere de rezoluție. O moțiune de ordine? Vă rog, ați cerut cuvântul pentru a face o intervenție procedurală? Domnul Batten. Mulțumesc. Înțelesesem că afișele politice nu sunt permise în hemiciclu. Și am observat că pe cealaltă parte a hemiciclului sunt tot felul de astfel de postere. Nu văd foarte bine ca să le citesc de aici, dar înțeleg că au o natură politică și mă întreb atunci, este în regulă să avem astfel de afișe cu natură politică? Am pregătit și eu unul atunci. Votați UKIP. Președintele, stimate domnule Batten, domnul Batten urmărește, uh, continuă, cred că nu este normal să se caute voturi în mod ilegal. Președintele, nu e vorba de niciun fel de intervenție procedurală aici, pentru că n-ați vorbit de regulament. E adevărat că aceste postere sunt uh, permise în măsura în care sunt permise și uh, stegulețele pe mesele dumneavoastră. Ar trebui să avem același gen de discuție, cred că, și despre una și despre alta. Continuăm cu rezoluția privind cocetul de maternitate, alineatul 1, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificare. S-a deschis votul la partea a doua. S-a închis votul. Se adoptă și partea a doua. Alineatul 4, amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Alinatul 5. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul la alinatul 5. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. La alinatul 6 s-a deschis votul. Votul s-a închis. Alinatul 6 se adoptă. Amendamentul 3. Două părți. Cine este pentru prima parte? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abține? Se respinge. Verificăm la partea a doua. Amendamentul 3, partea a doua, să deschis votul. Votul s-a închis. Se respinge partea a doua. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Foarte dificil să spun de aici verificare electronică la amendamentul 1. Votul s-a închis. Amendamentul se adoptă. Considerentul F, textul original. Cine este pentru acest considerent? Împotrivă. Verificăm la considerentul F. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum rezoluția în ansamblul ei. Prin apel nominal s-a deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. Mulțumesc, felicitări! Trecem la Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap. Propunere de rezoluție prezentată de șapte grupuri politice. Amendamentul 1, prin apel nominal, votul s-a deschis. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Considerentul E, amendamentul 2, cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Vot pe întregul text. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Vă mulțumesc și felicitări. Și acum votăm propunerea de rezoluție privind epidemia de xilela fastidiosa. O epidemie care afectează mai ales măslinii. Propunere de rezoluție înaintată de două grupuri de grupurile politice. Vot în apel nominal. Să deschis votul. Votul s-a închis. Se respinge. Acum votăm propunerea comună de rezoluție prezentată de patru grupuri politice. Alineatul 1, textul original, prin apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 21. Prin apel nominal s-a deschis votul. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 8, tot prin apel nominal, s-a deschis votul. Votul s-a închis. Se respinge. Alinatul 3. Trei părți. Prima parte pentru, împotrivă, A, se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Partea a treia. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 9. Apel nominal. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 10, tot prin apel nominal. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 11. Prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 15. Prin apel nominal s-a deschis votul. Votul. Se respinge. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 20. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. S-a deschis votul? S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 22, prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul? Se respinge. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificare electronică. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. Considerentul I, amendamentul 3 și 12, identice, prin apel nominal. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 4. Prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentele 5 și 14, identice, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 6, prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 7, prin apel nominal. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Se respinge. Votăm acum textul în ansamblu al rezoluției prin apel nominal. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă.